colleagues, please take seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru că începem reuniunea. Please take seat. Good morning. Vă rog să luați loc. Bună dimineața tuturor și un călduros bun venit invitatului nostru, președintele Eurogrupului, Jörn Dijsselbloem, căruia aș dori să-i mulțumesc pentru că a acceptat invitația noastră la Comisia Econ pentru ca să participe la această prima ocazie de dialog economic în cadrul celei de-a opta legislaturi a Parlamentului European. După cum știți, dialogul economic este o parte importantă a transparenței în legătură cu semestrul european și dialogul de astăzi cu domnul Dijsselbloem va acorda membrilor oportunitatea să discute, pe lângă altele, și uh, recomandările specifice de țară care au fost adoptate în iunie de către Consiliu în finalul semestrului uh, care s-a încheiat în 2014. Dar aceasta va fi ocazia și să discutăm uh, mai amplu despre situația economică în Europa și în zona euro, mai precis, instrumentele de guvernanță, dezbaterea binecunoscută despre investiții, flexibilitate și așa mai departe. Am avut o dezbatere ieri foarte interesantă despre cum au fost implementate recomandările specifice de țară și sunt convins că vom putea folosi și dialogul pe care îl purtăm astăzi pentru a putea înainta în activitatea, activitatea noastră parlamentară, care în concordanță cu prevederile din cadrul legal înseamnă și supravegherea tuturor măsurilor din cadrul semestrului european care se iau la nivel european de către Comisie și de către Consiliu. Aș vrea să le amintesc deputaților că acest dialog economic cu președintele Eurogrupului este prevăzut de două ori pe an și vreau să vă amintesc și că metoda pe care o vom folosi este următoarea. Domnul Dijsselbloem va face un discurs introductiv de 10-15 minute. După acest discurs, deputații vor avea 5 minute, un slot de 5 minute pentru întrebări și răspunsuri și dacă rămân, um, rămâne timp și pentru o întrebare suplimentară. Vreau să rog însă deputații să nu folosească prea mult din aceste 5 minute pentru întrebare, pentru că dacă pun o întrebare de 4 minute, nu mai rămâne decât un minut pentru răspuns. Așa că vă rog să fiți raționali cu folosirea timpului pe care îl aveți la dispoziție. Grupurile politice ne-au dat deja numele vorbitorilor lor așa că pot să dau cuvântul direct domnului președinte al Eurogrupului pentru ca să își susțină discursul introductiv. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, este o plăcere să pot să vin din nou în Comisia Econ pentru prima dată, însă, de la alegerile europene, văd foarte multe persoane pe care nu le-am mai văzut în sală și mă bucur foarte mult să aud părerile dumneavoastră și să beneficiez de expertiza dumneavoastră. Începutul unei noi legislaturi este un moment foarte bun pentru a face o evaluare a situației economice și pentru a stabili agenda pentru prioritățile Eurogrupului. Voi face acest lucru și având în vedere politic, recomandările de politică cheie în, pentru zona euro pe care le-am adoptat în iunie și pe care dorim să le și implementăm. După cum am stabilit în programul de lucru al Eurogrupului, vrem să discutăm despre implementarea acestor recomandări, recomandări și vrem să discutăm și despre revizuirea lor și verificarea lor la fiecare reuniune Eurogrup. Vreau să spun câte ceva de acum despre situația economică. În ultimele săptămâni a, s-a vorbit foarte mult în presă despre PIB-ul estimat și datele de PIB estimate pentru al doilea trimestru 2014. Aceste date arată că PIB-ul a rămas stabil în zona euro față de primul trimestru al anului 2014 și că a crescut cu 0,7 puncte procentuale comparându-l cu aceeași perioadă din anul 2013. Aceste informații bazate pe cifre ascund diferite performanțe în anumite țări de exemplu, în Spania, Portugalia, Estonia, Slovacia și Irlanda, dar și Olanda, și aceste performanțe deosebite au legătură cu reformele care aduc acum rezultate în țările pe care le-am numit. Însă aceste performanțe bune nu au fost însă suficiente pentru a putea compensa pierderea unei uh, unui moment important în multe țări din Europa și din zona euro. În Germania, această pierdere poate fi explicată printr-o performanță puternică în primul uh, trimestru al anului. Este clar și că tensiunile geopolitice la nivel mondial, dar și uh, răspunsul uh, Uniunii Europene la evoluțiile din Ucraina au avut un cuvânt de spus în activitatea economică. În timp ce aceste explicații sunt importante, totuși datele despre PIB confirmă că relansarea în zona euro rămâne în continuare foarte fragilă și neomogenă și ministrii finanțelor vor discuta săptămâna viitoare la Milano despre această problemă. Fără însă a vrea să anticipez rezultatele acestei discuții, cred că trebuie să încercăm să facem eforturi suplimentare pentru ca agenda de creștere și de reformă să fie relansată mai multe provocări cu care se confruntă zona euro nu s-au schimbat. Am reușit să dezvoltăm un răspuns în politice la aceste provocări, în primul rând reducerea datoriilor publice și private, îmbunătățirea competitivității prin reforme structurale și, în al treilea rând, recâștigarea încrederii în sectorul nostru financiar, astfel încât să poată să vină în ajutorul economiei reale pe care, de care avem nevoie. Aceste măsuri sunt absolut necesare pentru ca să putem aduce economia europeană la stadiul ei de acum 10 ani, pentru că în ultimii 10 ani nivelul de investiții s-a deteriorat considerabil. Măsurile care s-au luat deja în zona euro au fost destul de curajoase în foarte multe țări. Au dus la rezultate inițiale care trebuie după aceea să fie consolidate, pentru că dacă nu facem acest lucru vom strica ceea ce s-a făcut deja. Am făcut progres pentru a ne restabili finanțele publice pe o bază sustenabilă și um, deficitul zonei euro este prevăzut la sub 3% din PIB în 2014. Există mai multe țări din zona euro cu deficite excesive, dar care cu pactul de stabilitate și creștere sunt în scădere. Sectorul privat de asemenea progresează și uh, a existat totuși o scădere foarte clară în ceea ce privește și veniturile din obligațiuni. Cea, după cum am spus-o, am intrat într-o altă fază a crizei acum, care necesită o concentrare puternică pe creșterea sustenabilă și pe conștientizarea acestei nevoi, ceea ce înseamnă că trebuie să ne uităm la un amestec de politici foarte echilibrat. Pe de o parte, o politică fiscală care să fie însă compatibilă cu creșterea de țară trebuie să se reflecte și în proiectele bugetare la nivel național. Dacă avansăm cu aceste reforme structurale, vom îmbunătăți competitivitatea zonei euro, pentru că aceasta trebuie să rămână obiectivul nostru în strategia de creștere când uh, suntem uh, pe, în, în faza de ieșire din criză. Multe reforme sunt deja um, pe rol în ceea ce privește piețele muncii sau piețele produselor și măsuri de a îmbunătăți mediul de afaceri. Dar obiectivul Eurogrupului ar fi să se îmbunătățească și beneficiile colective. Având la vedere aceste lucruri, mai multe discuții cu privire la politicile structurale vor trebui să se discute în Eurogrup în următorul semestru. Am discutat deja planurile statelor membre de a reduce um, uh, sarcina foarte mare de impozite pe forța de muncă, care este o chestiune cheie în aproape toate statele din zona euro. Toate aproape au uh, o sarcină de fiscală prea mare, care este mai ridicată decât media OECD, care constituie o barieră la, în calea creșterii și a creării de locuri de muncă. Vrem de aceea să stabilim un set de principii pentru cele mai bune practici, care să fie pregătite de către Comisie săptămâna viitoare chiar și vom examina de asemenea și planurile statelor membre pentru reducerea acestei sarcini de uh, fiscale și pentru a vedea cum se desfășoară celelalte reforme fiscale. Vom încerca să discutăm uh, apoi în toamnă bugetele, proiectele de buget ale statelor membre. În procesul de peer review este important să revizuim și coordonarea bugetară în zona euro și vom folosi aceste măsuri pentru ca pactul de stabilitate și de creștere să fie respectat, dar și recomandările specifice de țară să fie prioritatea absolută a guvernelor atunci când își pregătesc proiectele preliminare de buget. O reatribuire a încrederii în, sector, în sectorului bancar este extrem de importantă. În cooperare cu comisia dumneavoastră, am reușit să facem progrese foarte mari în acest domeniu pentru ca să stabilim, în fine, o uniune bancară și vreau să mulțumesc încă o dată Comisiei dumneavoastră pentru colaborarea pe care am avut-o în uh, tot felul de sesiuni târzii. În două luni, BCE-ul își va asuma de asemenea și puterile sale de supraveghere prin uh, mecanismul unic de supraveghere și cred că acesta va fi un pas extrem de important pentru crearea unui sistem de supraveghere transfrontalier credibil. Aceasta va contribui și uh, la mm, o mai restabilire a ordinii pe această piață și va trebui de asemenea să se susțină climatul de investiții. Pregătirile actuale sunt esențiale și ca și Parlamentul European vom uh, acorda atenție absolută revizuirilor din partea BCE și autorității bancare europene pentru a vedea ce se întâmplă după testurile de stres. Sunt foarte bucuros să vă spun că și mecanismul unic de rezoluție a intrat în vigoare. Acesta este din nou un element cheie a Uniunii Bancare și este esențial să se finalizeze regulile cu privire la contribuțiile bancare, la rezoluție și uh, la uh, toate directivele care au fost prevăzute în cadrul acestui proces, care este o prioritate a președinției ECOFIN și o muncă de pregătire este uh, pe, acum în curs. Permiteți-mi acum să mai spun câteva cuvinte finale cu privire la țările care încă sunt parte din programele de ajustare economică. Nu au rămas decât două, de fapt, în momentul de față, Cipru și Grecia. De când am venit ultima dată în fața comisiei noastre, Portugalia a reușit să iasă din acest program de bailout fără să ceară un ajutor suplimentar. La ultima revizuire de trimestru a programului Cipriot s-a confirmat că lucrurile merg însă în direcția bună și Comisia, FMI-ul și BCE-ul s-au pus de acord în iulie ca Cipru să continue să își atingă obiectivele fiscale pentru ca să se facă progrese în continuare la restructurarea bancară și pentru că și uh, reformele a sectorului uh, de supraveghere și reforme structurale sunt acum uh, deja lansate. Mi se pare extrem de important ca să se implementeze toate programele controle foarte strict și Eurogrupul va analiza rezultatele ultimelei revizuiri pe Cipru în 12 septembrie. În Grecia, progrese clare s-au făcut pentru reechilibrarea economiei, datorită eforturilor de readaptare care au fost făcute de către cetățenii greci și de către autoritățile elene. Grecia acum are un surplus uh, și economia Uh, Elena este uh, probabil uh, se așteaptă să crească în fine în 2014 după șase ani de recesiune. Iar și echilibrul conturilor curente este pozitiv. Sectorul bancar a reușit să se recapitalizeze și există deja semne de o încredere mai bună în piețe. Însă mai rămân foarte multe provocări, care includ de asemenea și nivelurile foarte ridicate de datorie publică și deși acestea vor începe să scadă în 2014, șomajul rămâne mult mai ridicat de decât în zona, în me decât media uh, zonei euro, mai ales în legătură cu șomajul la tineri, ceea ce ar trebui să fie o prioritate pentru noi. A patra revizuire a programului ELEN a fost finalizată în august, a cincea revizuire va avea loc în toamnă și ca parte a acestei revizuiri ne vom uh, gândi la ce alte măsuri uh, vor fi necesare pentru a implementa uh, care trebuie implementate pentru a ne asigura de nevoile de finanțare ale Greciei. Orice decizie cu privire la asistență suplimentară a Greciei, de care va fi nevoie după sfârșitul acestui program, se va lua în urma acestei revizuiri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, cam atâta din partea mea. Mulțumesc foarte mult domnule președinte Dijsselbloem, pentru această explicație foarte interesantă. Și acum propun să începem runda de întrebări și răspunsuri. Primul vorbitor este coordonatorul de la PPE, Burkhard Balz, care are cuvântul 5 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, domnule Dijsselbloem. Mă bucur foarte mult că ați venit în calitate de șef al Eurogrupului aici la noi în comisie. Vreau să vorbesc despre două domenii de uh, activitate, despre două teme. În primul rând vreau să vorbesc despre discursul recent al domnului Mario Draghi la Jackson Hall pe care, care mi s-a părut remarcabilă, însă la, în care discurs mi s-a părut că s-a ajuns la anumite interpretări destul de stranii ale celor spuse și din cauza acestor interpretări eronate, cred eu că Mario Draghi, de fapt, nu a prezentat o politică, nu a recomandat o politică care să fie finanțată pe baza deficitului. Cred că combaterea șomajului necesită reforme structurale imediate pe piața de muncă a statului membru respectiv și uh, este nevoie și de o evaluare a cheltuielilor publice. Există însă foarte multe cheltuieli publice în multe state membre care sunt cunoscute, care, uh, apoi, altă problemă de care s-a vorbit uh, este sarcina fiscală și limitarea de către pactul de stabilitate și de creștere a acesteia. M-ar interesa în acest context părerea dumneavoastră cu privire la acest discurs al domnului Draghi, pentru că cred că a făcut, a ridicat un pic uh, de praf, ca să spunem așa, în deșert și a creat ceva confuzie. În al doilea rând, uh, suntem obligați uh, zi de zi să ne ocupăm acum și de Ucraina și deci implicit și să ne ocupăm și de Rusia. Vedem că în Rusia, în momentul de față, Există foarte multe sume de capital care ies din țară zilnic. M-ar interesa să vedeți, să spuneți cum vedeți uh, situația financiară din Rusia și mai ales în calitate de șef al Eurogrupului, cum vedeți dumneavoastră perspectiva pe termen scurt și mediu în ceea ce privește sancțiunile următoare care se pregătesc împotriva sectorului financiar din Rusia. Mulțumesc. The answer for the president. Răspunsul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule Rebas, pentru întrebările dumneavoastră, care ambele se referă la chestiuni foarte importante uh, deschideți orice uh, ziar uh, financiar, uh, o să vedeți că e vorba despre dumneavoastră, discursul de la Jackson Hole și Ucraina și Rusia. În ce privește discursul de la Jackson Hole, într-adevăr, el a fost diferit interpretat de diversi comentatori. Fiecare a înțeles ce a vrut din acest discurs. Cred că cel mai bine ar fi să citim încă o dată discursul domnului Draghi, să vedem ce voia să spună. A spus că politica fiscală poate să joace un rol mai important care reflectă cred eu, uh, declarațiile sale anterioare pe această temă, a fost uh, foarte clar că politicienii nu așteaptă uh, toate soluțiile de la noi. Deci bancherii nu așteaptă ca toate soluțiile să vină din politică monetară, e o poziție coerentă. L-am citat și în discursul meu introductiv. El a spus că pactul de stabilitate și de creștere este o ancoră de încredere, îl citez, și că ar fi o greșeală să nu respectăm. Acestea fiind spuse, uh, Mario Draghi în fiecare uh, discurs uh, insistă asupra importanței reformelor structurale pentru a îmbunătăți competitivitatea economiilor europene. V-ați referit la piețele muncii. Într-adevăr, ele încă se confruntă cu probleme în multe state membre. Potențialul de creștere e real în multe state membre, dar există și reforme structurale în curs în alte state membre. Uh, pe partea fiscală, da, într-adevăr avem mai multe opțiuni. În, uh, la Eurogrup există acest uh, angajament pentru respectarea pactului de creștere și a regulilor, permițând totuși o doză de flexibilitate acolo unde se consideră necesar, dar în politica fiscală trebuie să facem anumite alegeri Uh, putem folosi flexibilitatea din pact, în primul rând, așa cum am spus, respectând regulile. În al doilea rând, există totuși opțiuni care favorizează creșterea în uh, politica fiscală, deci în felul în care îți proiectezi bugetul, de exemplu, poți uh, prevedea o marjă fiscală, de exemplu, pentru a aborda problema poverii, poverii fiscale, de asemenea a fiscalității asupra muncii, apoi uh, poți să uh, adopți măsuri care să nu uh, contravină intereselor anumitor sectoare economice. Deci, iată, avem la dispoziție totuși o serie de opțiuni. Și eu nu cred că această dezbatere privind politica fiscală ar trebui să se refere doar dacă ar trebui să renunțăm sau nu la pact. Uh, am spus întotdeauna, am spus-o la uh, Eurogrup, uh, pactul este foarte important pentru credibilitatea, pentru stabilitatea financiară pe termen lung și în acest pact, pact există și flexibilitate în politicile fiscale naționale. Toată lumea trebuie să facă alegerile înțelepte potrivite pentru a duce la recuperarea economică, la relansare economică. În ceea ce privește Rusia, sigur că nu e o temă de competență a grupul, Eurogrupului, m-aș putea opri, dar totuși aș dori să spun câteva cuvinte. Cred că acest aceste uh, sancțiuni, mai ales uh, cele financiare, sunt eficiente pentru că, bineînțeles că ele uh, uh, se referă la economia rusă, afectează direct economia rusă și uh, cred că încă mai avem astfel de, de pârghii la dispoziție. Putem să mergem mai sus pe această scară fără să ajungem la o escaladare a violenței, dar în orice caz am constatat că în Europa există un consens, respectiv că trebuie să avem o poziție foarte fermă în ceea ce privește Ucraina și avem și sancțiuni financiare pentru a proceda în acest mod. Mulțumim foarte mult pentru răspuns. Îi dau cuvântul lui Udo Bulmon, acum în numele socialiștilor. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Dyson Aș dori să vă urez bun venit în numele socialiștilor și al democraților pentru prezența uh, în cadrul comisiei noastre. Ah, o să uh, încerc să vorbesc pe șleau. Uh, trebuie să recunoaștem că uh, ne aflăm într-o situație destul de dificilă. Suntem acum în stagnare. Sigur că nu mai suntem încă la marginea prăpastiei, dar riscăm uh, totuși să intrăm într-o perioadă de stagnare, de impas, de blocaj economic și trebuie să vedem cum putem să depășim și această fază. Să vedem în legătură cu intervenția domnului uh, uh, Draghi am, și domnul Balț uh, a pus întrebarea sa referindu-se tocmai la acest discurs al domnului Draghi spunând că domnul Draghi nu avea cum să gândească sau să spună ce a spus. Uh, trebuie să uh, ne gândim însă acum să trecem de această fază a interpretării discursurilor sau a răstărmăcirii vorbelor. Nu, cred că trebuie să vedem ce putem face concret, pentru că ne confruntăm cu toate aceste deficite. Cum putem să facem economii? Nu există o strategie coerentă pentru a uh, face economii. Nu avem, cred, un program sau un plan pentru a Mm, trece de la vorbele lui uh, Draghi la fapte. Și deci eu vă pun aceeași întrebare. Uh, unde trebuie să găsim flexibilitatea? Ați vorbit de marja de flexibilitate. Vorbim despre reformele structurale, pe drept cuvânt. Da, deci trebuie ca aceste reforme să ne permită și uh, investiții. Însă, investițiile nu sunt interzise în uh, Uniunea Europeană sau în zona euro. Sigur că poți să fii un uh, ministru uh, strălucit de finanțe, dar dacă nu faci uh, investiții, economia nu are cum să meargă bine. Aveți uh, cumva uh, sfaturi pentru cei care doresc să, să dore, pentru cel care ar fi comisarul pe afaceri economice, care ar fi soluțiile, care ar fi proiectele de infrastructură sau de anvergură pentru a permite sectorului privat sau măsurile în domeniul energiei care să permite Europei să facă pași înainte. Mulțumesc, domnule Bulman, pentru întrebările dumneavoastră. Cred că uh, în legătură cu faza în care ne aflăm acum abordarea ar trebui să fie un amestec de politici. Nu cred uh, ca bancherii că, uh, care spun că soluțiile trebuie să vină de la uh, politicile economice sau ca miniștri că ar trebui să vină numai din economie. Eu cred că ar trebui să avem un amestec de măsuri. În luna iunie am au fost propuse aceste măsuri care sunt în curs de adoptare chiar acum, în momentul de față, și care trebuie să Uh, se concretizeze. De exemplu, din programele Băncii Centrale Europeane, uh, europene, sper uh, să vedem rezultate concrete la sfârșitul anului sau la începutul anului uh, viitor. Dacă Banca Centrală Europeană ar trebui să adopte măsuri suplimentare, ele la latitudinea ei în următoarele luni, dar cred că trebuie să recunoaștem faptul că în iunie Banca Centrală Europeană a luat o serie de măsuri care, bineînțeles că nu pot să uh, se concretizeze uh, de la o zi la alta, deci e nevoie de ceva timp și vă rog să aveți răbdare. În ceea ce privește Uniunea Bancară și construirea ei, trebuie să ne dăm seama că dacă reușim Uh, dacă la aceste teste de uh, stres pentru bănci uh, se dovedește că băncile au redevenit competitive, trebuie să vedem care ar fi contribuția reală la nivelul economiei. Cred că Uniunea Bancară reprezintă o parte foarte importantă a strategiei noastre actuale pentru ca economia europeană să fie relansată, pentru ca investiții să se facă din nou în economia reală și așa mai departe. Bineînțeles, investițiile, o, un aspect foarte important. În urmă cu o jumătate de ani uh, era un concept abstract, însă ne-am dat seama că după pachetul monetar din iunie ne-am dat seama că trebuie ca și pe partea uh, publică să um, consolidăm uh, investițiile. A fost o inițiativă a lui Jean-Claude Juncker Uh, cei 300 de miliarde de euro ca uh, obiectivă pentru a stimula investițiile. Deci cred că a fost o măsură salutată de toată lumea. Așteptăm și propunerile Comisiei Europene pentru ca aceste investiții să se concretizeze. Și, în al treilea rând, în legătură cu flexibilitatea, politica fiscală trebuie să facă parte din uh, acest amestec de politici. Am spus că uh, trebuie să folosim flexibilitatea pe care ne permite pactul, fără însă a uh, pierde din credibilitate. Și cred că e posibil. Dar, pe de altă parte, cred și că flexibilitatea nu înseamnă că putem permite chiar orice. Flexibilitatea înseamnă că uh, de exemplu, ar trebui să facem Uh, progrese uh, pe partea fiscală. Ar trebui, de exemplu, să ținem uh, cont de reformele structurale care sunt în curs în anumite state membre. Și pe baza acestei evaluări, acolo unde deficitele structurale sunt reduse, acolo unde reformele structurale sunt puse în aplicare, atunci ar trebui ca Comisia să permită și o anumită marjă de flexibilitate. E o dezbatere care sunt convins că se va concretiza în lunile octombrie și noiembrie, când proiectele de buget vor fi evaluate de către uh, Comisie. Dar flexibilitatea există, care, încă o dată, nu e o abordare uh, de tip uh, se permite orice. Iată care este poziția mea. Mulțumim! un răspuns foarte clar, foarte interesant. Acum, în numele grupului ECR, Notis Marias. Blum, Blum. Domnule Dyson eu nu pot fi de acord cu cele ce le-ați spus. Ne-ați uh, descris o situație a Uniunii Europene dar nu se spune nimic despre șomaj și despre sărăcirea Europei. Toate aceste realități de pe teren dezmint uh, tabloul pe care l-ați pictat dumneavoastră. Grecia împrumută 214 miliarde pe un termen scurt pentru a ieși din impas. Rata șomajului de peste 50%, multe firme care dau faliment mulți, mulți greci care sunt sub pragul sărăciei, iar datoria publică a scăpat de sub control, a trecut de la 125 la 178 din PIB. Vedeți o creștere la până la 178% uh, și în continuare credite absolut neviabile, miliarde și miliarde. Iată, politica dumneavoastră a eșuat. Iar acest excedent primar de care ne-ați povestit, ei bine, el este folosit pentru a rambursa capitalul, sau mai bine zis, dobânzile împrumuturilor. Asta nu face decât să adâncească uh, starea de sărăcie a acestui popor, iar uh, Parlamentul European, în decizia din luna martie, spune asta, în sensul că vă investește pe dumneavoastră Eurogrupul cu niște răspunderi enorme, determinând astfel politica troicii. Această troică este răspunzătoare. Ea nu a anticipat nimic uh, din consecințele legate de scăderea pensiilor, de scăderea salariilor. Și atunci vă pun o întrebare, mai multe întrebări. Ca și Eurogrup aveți cumva intenția de a indemniza cumva Grecia, de a o despăgubi, având în vedere prejudiciile, prejudiciile mari pe care le-a suferit? Și apoi, ce credeți despre această hotărâre a Parlamentului European eu voi transmite o scrisoare în următoarele săptămâni colegilor pentru a încerca să progresăm pe acest dosar, pentru că trebuie spus că situația datoriei trebuie cumva rezolvată, iar uh, obligațiile trebuie să fie cumva mai relaxate. În raportul din 2012 se spune că datoria trebuie să fie rezolvată. Credeți într-adevăr că Grecia se va reînscrie pe, pe calea relansării economice în 2014? Ei bine, în acest moment uh, la Paris se întâlnește guvern, reprezentanța, reprezentanța guvernului grec cu reprezentanța ai Troicii. Nu credeți cumva că pe undeva că se preconizează niște măsuri sau ar trebui să se preconizeze niște măsuri, cum ar fi cele legate de combustibil în momentul în care iarna bate la porți? Ce credeți? Da. Cred că s-a discutat destul de mult despre Grecia în acest for și în altele și este clar că toată lumea împărtășește același diagnostic. Situația este foarte gravă. Au existat uh, consecințe foarte puternice asupra societății, asupra economiei grecești. Ați menționat multe dintre acestea, sărăcia, pierderea locurilor de muncă și așa mai departe. Însă, păreți să dați vina pe programul respectiv, însă cauzele situației din Grecia nu se pot regăsi în program, ci trebuie mers mult mai în urmă în trecut. Sunt, ca, sunt cauze structurale, asta e o altă discuție. Acum întrebarea este cum să ieșim din impas. Consider că multe aspecte structurale care împiedicaseră la un moment dat uh, creșterea Greciei au fost pe undeva rezolvate și asta în parte mulțumită programului. E clar că dacă dorești să faci reforme structurale ale economiei, să devină ea mai competitivă, să readuci investițiile, toate astea presupun niște modificări fundamentale. Nu există scurtături, nu există soluții miracol, însă noi suntem gata să facem aceste eforturi și v-am spus și am mai spus-o și vă mai spune că țările partenere din Eurogrup sunt gata să susțină Grecia ori de câte ori este necesar și asta pe baza acelei evaluări, review, care începe acum, ați vorbit despre ce se întâmplă la Paris astăzi, e vorba de a cincea sesiune de acest uh, tip. Vom vedea în urma acestor uh, tipuri de evaluări ce se va întâmpla, de ce e nevoie, de ce sprijin și monitorizare este nevoie. Asta face parte din program. Iar tot din program mai fac parte și uh, agenda pentru creștere și asta presupune și efortul uh, instituțiilor financiare internaționale care participă la aceste eforturi. S-au făcut deja multe și vom continua să susținem eforturile guvernului elen în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Van Neuheisen de la ALDE, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Bine, ați venit, mă bucur că acum aveți un rol diferit. Ne bucurăm că discutăm despre economie și situația monetară pe plan european. Aș avea vreo două întrebări și jumătate. Vreau să vă întreb uh, câtă vreme vom avea în această funcție. Însă o altă întrebare se referă, despre, se referă la acest concept de easing. Nu prea îmi vine la îndemână să folosesc uh, acest uh, concept. Se vorbește mult despre riscul de deflație și de o scădere a prețurilor la energie, ceea ce nu e un lucru rău, dar și de o scădere la prețurile alimentelor. Vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră rolul dumneavoastră și al Eurogrupului și al BCE-ului, pe de altă parte. Apoi, pe piața muncii există acel concept de flexicuritate, adică un echilibru între flexibilitate pe de-o parte și securitate pe de altă parte. S-a discutat mult despre flexibilitate când s-a vorbit despre recomandările specifice de țară și despre pactul de stabilitate și creștere, vreau să vă întreb dacă sunteți de acord sau nu, dacă n-ar trebui să discutăm mai mult despre partea de securitate din acest concept, pentru că multe țări încă nu se conformează uh, acestui pact și nu urmează recomandările de țară. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mă bucur mult să vă văd aici că doamna Neuhans am lucrat uh, împreună, dânsa a avut mai multe funcțiuni uh, și roluri politice la Haga, la minister și la Parlamentul olandez. Uh, mă întrebați cât o să fiu în această funcție? Mă bucur că îmi puneți această întrebare. Pot să vă spun și eu că mandatul meu se termină luna iulie anul viitor și sunt hotărât uh, să îmi duc la capăt mandatul. Nu văd de ce nu aș face-o, pentru că mi s-a încredițat uh, această misiune. Întrebarea dacă voi fi din nou candidat la acest post uh, se va vedea mai târziu. Aș vrea să discutăm mai mult despre locurile de muncă ale cetățenilor obișnuiți și mai puțin despre posturile politicienilor. Cam asta. În ceea ce privește easing și QE, asta poate fi un instrument bun, depinde de cum evaluați și analizați situația și de cât de lichidă este piața. se pune întrebarea dacă BCE-ul și-a scos la bătaie toate instrumentele la dispoziție sau poate că există uh, o abordare graduală. Depinde de BCE această abordare, această strategie și, așa cum am spus mai devreme, cred că pachetul nu a fost suficient de analizat pachetul din iunie n-a fost suficient de luat în calcul în analizele noastre, ar trebui să se întâmple asta și să evaluăm uh, acest uh, pachet uh, pe parcurs. Dar oricum asta ține de BCE. Tot așa când vine vorba de riscul de deflație, inflație, după caz BCE-ul se concentrează, știm bine, pe termenul mediu când vine vorba de riscul de inflație și cred că e abordarea nimerită. Ați vorbit despre flexicuritate. Se folosește mult acest termen când vine vorba de reformarea piețelor muncii. Ați vorbit și despre cele două părți ale conceptului, flexibilitate și securitate, pe de altă parte. Cred că lumea este de acord că cele două părți uh, nu trebuie să fie niciuna dintre ele subestimate. Asta a spus de altfel și Mario Draghi în discursul său eu cred că flexibilitatea a fost uh, evidențiată pe bună dreptate, însă cu condiții. Ea poate fi permisă numai în anumite condiții, în anumite circunstanțe. Asta s-a și întâmplat, ea a fost folosită ca atare și norme, regulile fiscale, politica fiscală în ultimii ani uh, a urmat acest imperativ al flexibilității. Anumite țări uh, au fost lăsate un timp mai lung pentru a se adapta, pentru a putea îmbrățișa poate mai târziu întregul pachet. Eu am spus că dacă țările au nevoie de mai mult timp, atunci asta înseamnă că trebuie să se-și angajeze pe un pachet de măsuri de reformă concrete. Cu alte cuvinte, țările pot să solicite timp uh, în plus pentru a atinge acele ținte fiscale, dar însă acest timp nu înseamnă timp pierdut din perspectiva noastră. Împotrivă, trebuie să existe progrese pentru a rezolva deficitul structural, pentru a face reforme structurale. Domnul Demazi de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule de exemplu. Poate nu o să folosesc un limbaj tocmai ortodox, dar spuneți eh, cumva că suntem într-o rahat economic, dacă îmi permiteți să parafrazez cu un limbaj nepolitic. Și ne mai spuneți că dacă facem sacrificii acum, în prezent, o să duceți o viață lipsită de păcat. Eu nu am reușit asta până acum. Paradisul cică ne așteaptă. Așa ni s-a spus și, așa ne-a spus și Troica, dacă facem reforme structurale și ne strângem cureaua, o să fie bine pe termen lung. Însă europenii se întreabă când, când este termenul ăsta lung. De-a lungul mandatelor parlamentare am văzut uh, că s-au pierdut niște ani buni în Europa zeci de ani și când am învățat macroeconomia la școală, de fapt când am predat macroeconomia la universitate, le-am spus studenților că pot să îmbrășeze orice fel de abordare împotriva sau contra autorității, însă trebuie că acest argument trebuie să fie dus până la capăt și să fie susținut de date, de cifre ce se întâmplă? Toată lumea se descurcă mai bine decât, decât noi. Toată lumea în afara zonei, zonei euro, uh, Japonia, Regatul Unit, uh, chiar Suedia se descurcă mult mai bine. Iar ce se întâmplă? Franța este în recesie, Germania stagnează și mai sunt și alte exemple de țări care, chiar dacă au folosit pârghia fiscală foarte, foarte mult și nu au îmbrățișat uh, austeritatea bancară, Poate că acum se descurcă un pic mai bine. Și în ce privește aceste recomandări de țară, nu se vorbește nimic despre o încălcare crasă a unui principiu macroeconomic foarte important. E vorba de așa țintă sau rată a inflației, care este în jur de 2%, chiar mai mică. Nu facem nimic în acest sens. Am eșuat și mi se pare o încălcare crasă, vă spuneam, a unui principiu sacrosanct macroeconomic din zona euro. Și așa că vă mai întreb, având în vedere că Germania dorește foarte mult uh, o bancă centrală independentă. Eu nu sunt de acord, eu aș dori ca ea să fie răspunzătoare în fața unui for democratic. În fine, având în vedere așadar ce preconizează Draghi, politica de austeritate care să continue, e bine, vreau să vă întreb cum evaluați uh, anunțul uh, cum că BCE ar putea să răscumpere din nou titluri. Asta va duce oare din nou creditul atât necesar uh, sau creditele în economia noastră? Um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. întrebarea dumneavoastră despre apelul telefonic care a avut sau n-a avut loc, nu știu să vă spun, pentru că nu am fost acolo și nu știu ce s-a spus. Ceea ce cred însă este că BCE-ul a demonstrat că este o bancă centrală foarte puternică care a jucat un rol extrem de important pentru zona euro în timpul crizei și sunt convins că abordarea BCE-ului și instrumentele de care dispun și pe care le-au aplicat deja sunt extrem de valoroase și vor deveni și mai valoroase în următoarele luni. Există o dezbatere dacă BCE-ul ajunge la limita instrumentelor pe care le are, dacă și-a folosit toate instrumentele. Eu nu sunt convins de acest lucru, dar cred că nu ar trebui să așteptăm toate răspunsurile numai de la BCE pentru politica monetară. Trebuie să ne amintim că ați spus și dumneavoastră, de fapt, că nu toată lumea merge mai bine decât Europa. Dumneavoastră ați spus acest lucru, dar eu nu sunt de acord. Lucrurile depind foarte mult de faptul că o politică monetară în general aduce cu sine multe riscuri care nu se concretizează pe termen scurt, dar care trebuie să fie considerate pe termen lung. Mă refer aici, de exemplu, la riscuri care vin din politica monetară din SUA, și efectele acesteia care se simt și la nivel internațional în uh, economiile emergente. Deci nu trebuie să așteptăm așadar uh, toate soluțiile din partea BCE-ului sau din partea politicilor monetare. Cred că BCE-ul ar trebui să-și folosească mandatul pentru ca să facă ceea ce este necesar când este necesar. Acestea fiind spuse, chiar cred că în Europa sunt țări care au mai mult uh, marjă fiscală pe care ar putea să o folosească. Eu cred că nivelul de investiții publice în anumite țări ar putea să fie îmbunătățit. De exemplu, în ceea ce privește infrastructura, am senzația că în anumite sectoare economice, în anumite țări, există mai multă marjă pentru îmbunătățirea salariilor, care ar putea de asemenea să fie o susținere pentru cerere, adică o susținere pentru relansarea acelei. Dar aceasta trebuie să fie specifică pentru competitivitatea unui anumit sector. Trebuie să fim mai specifici atunci când încercăm să găsim un mix de politici. Dar aceasta trebuie să vină și de la investiții, după cum spuneam, investiții publice, dar și private. Totul vine și de la îmbunătățirea salariilor în anumite domenii ale economiei. Trebuie să existe un mix de politici. Mulțumesc, spune președintele, am avut uh, câte ceva flexibilitate și în folosirea timpului. Acum trebuie însă să respectăm regulile, pentru că altfel nu vom avea timp să dăm cuvântul tuturor colegilor. Vreau să rog uh, colegii să nu pună o întrebare de 3 minute, 3 minute și jumătate, și vreau să rog și uh, invitatul nostru să își respecte timpul la dispoziție pentru răspuns, pentru că altfel alți colegi nu vor putea să pună întrebări. Mulțumesc următorul vorbitor din partea verzilor, domnul Lambert. Mulțumesc. Văd că tocmai înainte să, vorbiți, să vorbească verzii deveniți noastră foarte strict, deci aș vrea să fiți corect, domnule președinte. Domnule Dijsselbloem, bine ați venit. Udo, nu știu cum vezi tu lucrurile, dar cu un socialist așa ca Dijsselbloem, cine mai are nevoie conserva de, de conservator sau de liberal de piață? Cu domnul Dijsselbloem pot să spun doar că ceea ce a spus dumneavoastră ar fi putut să fie spus și de către domnul de Ghindos, de către oricine altcineva. Vroiam doar să vorbim pe scurt despre efectele despre care ați vorbit dumneavoastră cu privire la eh, reformele structurare. Cred că 25% din persoane sunt în risc de sănătate sau de excludere socială. Acestea sunt rezultatele reformelor structurale. Da, într-adevăr, au dat roade, nu pot să spun. Și la creștere, care este obiectivul dumneavoastră, nu s-a văzut deloc care este obiectivul. Dacă sunteți eh, un politician responsabil, atunci trebuie să aveți un plan clar Uh, și dacă nu aveți un plan uh, clar, cum vreți să aduceți înapoi creșterea economică fără să folosiți, uh, de exemplu, și obiectivele ecologice, probabil acestea nu contează pentru dumneavoastră. Ați vorbit și despre schimbările în domeniul fiscal, toată lumea e de acord cu acestea, într-adevăr există prea multă sarcină fiscală, dar ce ar trebui să fie taxat în rest decât dacă vreți să mai uh, fiți și pentru mai, mai multe reduceri în cheltuielile publice? Și o altă întrebare, Parlamentul acesta a lucrat uh, pentru, într-o document, la un document și la o procedură de um, anchetare a Troicii și vreau să știu dacă puteți să folosiți aceste activități pentru a face activitatea Troicii mai bună pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Ați spus că reformele structurale au dus la sărăcie. E foarte interesant uh, acest punct, dar nu îl înțeleg foarte bine. Deci, De exemplu, la mine, și aici vorbesc ca ministru olandez, când am fost ministru olandez am uh, lansat mai multe reforme și totuși creșterea a revenit. Dacă mă uit la țări precum Spania sau Irlanda, văd că măsuri foarte solide au fost uh, puse în aplicare, reforma piețelor muncii și totuși, uh, după cum spuneam, creșterea s-a arătat. Cred că în analiza acestei crize noi încercăm să dăm vina pe măsurile de politică care s-au luat de curând pentru unele din aspectele structurale pe care trebuie să le gestionăm acum și dacă nu ne referim la acestea, atunci șomajul la tineri, care a fost foarte ridicat și înainte de criză, va rămâne la acest nivel uh, ridicat până când devine inacceptabil. Dacă vrem ca tinerii să aibă oportunități pe piața muncii, va trebui să deschidem aceste piețe. Dacă vrem ca tinerii să aibă mai multe șanse să aibă un loc de muncă, trebuie să ne asigurăm că sunt bine formați și că au mai multe șanse să ajungă la profesiile care astăzi sunt închise, așa zis. Aceasta necesită însă reforme. Nu cred că este o opțiune să acceptăm că un nivel foarte scăzut de competitivitate este ceva care trebuie să caracterizeze economiile noastre. Nu trebuie nici să credem că toate răspunsurile vor veni din cheltuielile publice. Comentariu din sală. N-am zis că ați spus acest lucru, am spus doar că eu nu cred. Eu nu cred acest lucru și voi repeta asta de mai multe ori. Este nevoie de o un amestec de politici foarte bun. Trebuie să ajustăm lucrurile pe parcurs și acum lucrăm exact la investiții, la agenda de investiții pentru a încerca să obținem investiții private și publice la un nivel mai înalt. Trebuie să folosim flexibilitatea în pactul fiscal acolo unde se poate și va trebui și să folosim posibilitățile politicii monetare într-o manieră rațională și cu un mandat al băncii. Și astfel vom putea să ajungem la un mix de politici. Eu nu o să le spun însă alegătorilor că dacă păstrăm lucrurile așa cum sunt și doar cheltuim mai mulți bani, vom reuși să ieșim din această criză. Nu este corect, trebuie să găsim un echilibru și acest echilibru trebuie să fie fair. Mai sunt 30 de secunde și totuși n-am spus acest lucru. Ce conziceți noastră este că dacă acest nivel este, de competitivitate nu este acceptabil, n am spus în același timp că inacceptabil este și nivelul de sărăcie. Mi se pare că aici sunt standarde duble care se aplică. Dacă vreți să vedeți legătura dintre reformele structurale și sărăcie, mergeți în Portugalia, în Grecia, în Irlanda și dacă n-ați fost acolo, fost acolo, stați pe străzi un pic ca să vedeți cum e. Am fost acolo și voi merge în continuare, dar trebuie să realizați că atunci când trebuie să gestionezi uh, competitivitatea, nu înseamnă că este în contrazicere cu, nu te contrazici atunci când te ocupi și de sărăcie sau cu excluderea socială. După părerea mea, o economie competitivă este baza pentru relansare și pentru relansarea ocupării în Europa. Și nu înseamnă că este o contradicție. Nu trebuie să creăm contradicții acolo unde nu există. Mulțumesc acum uh, Steven Moll acum. Mulțumesc pentru raportul dumneavoastră de informare. Este foarte încurajant să vedem că vorbim despre sărăcie și uh, șomaj și durerile care au fost resimțite de către uh, cetățenii Europei în această criză. Spunem însă că s-a pierdut un moment foarte prielnic în Europa și că nu există un, uh, un impuls destul de puternic. Și Germania, de exemplu, pare să sufere de acest lucru. Dar acum pare să spuneți că devine este criza din Ucraina. Să nu mai vorbim de faptul că aceste sancțiuni nu s-au aplicat deja decât de curând. Eu nu cred că, de fapt, aceste uh, sancțiuni uh, s-au putut regăsi deja în cifrele pe care ni le-ați dat. Mi se pare că sună ca o scuză pentru faptul că zona euro este în uh, criză. Mai întâi instituțiile anglosaxone, după aceea s-a spus că statele membre au fost de vină pentru că nu au fost în stare să-și gestioneze economiile și acum este Ucraina de vină. Politicile însă de care ne plângem sunt de fapt, cele ale unei proaste gestiuni instituționale în trecut. Și nu cred că aceasta este problema țările în sine, ci mai degrabă problemele structurale și problemele pe care le-am avut în cadrul instituțiilor care au gestionat aceste crize. Al doilea punct pe care vreau să-l menționez, colegii mei italieni, domnul Paduani, care este uh, ita- uh, ministrul italian al finanțelor, ne-a spus de curând că va trebui trei ani înainte să se facă reforme efective și ca acestea să fie într-adevăr simțite în economie. Deci ceea ce ne spuneți dumneavoastră este că schimburile politicii pe care le vreți iniția dumneavoastră le vor, se vor simți imediat. Apoi BCE-ul, uh, targetul de dobândă al BCE-ului este de 2%, dar de fapt adevărul este că de fapt suntem în deflație și că acest procent ajunge până la 6%. După părerea mea, când mă uit la ceea ce spuneți dumneavoastră și văd ce fac instituțiile din Uniunea Europeană, nu mi se pare că se poate îmbunătăți ceva pe termen scurt. Întotdeauna măsurile care se prevăd sunt pe termen lung, din păcate însă nu îmbunătățesc viața de zi cu zi a cetățenilor. Și în final, vă rog să recunoașteți că vă dați seama că există o dorință de a impune taxe foarte puternice asupra cetățenilor din Europa în ceea ce ați spus. Uh, comentariile dumneavoastră despre practicile din partea instituțiilor europene în ceea ce privește politica fiscală mi se pare foarte periculoase. În această ieri dimineață am votat pentru susținerea taxării unor instituții pe ușa din dos. Uh, vreau să știu dacă comentariile dumneavoastră ne arată că Uniunea Europeană ar trebui acum să preia și fiscalitatea în uh, sistemele europene uh, fiscale sau vreți să ne spuneți că nu s-a va întâmpla niciodată acest lucru? Mulțumesc! Thanks a lot. Um, just a couple of points. First of all, about... Mulțumesc. Câteva puncte. În legătură cu situația din Ucraina, cred că trebuie să constatați și să vă dați seama că în primul rând, situația din Ucraina nu a apărut de ieri sau de săptămâna trecută, ci uh, a început odată cu invazia Crimeei și a fost deja pe agenda noastră de mai mult timp. Acum doar situația se înrăutățește și uh, aceasta afectează încrederea companiilor uh, care investesc în acea zonă sau a consumatorilor care nu mai cheltuiesc. Uh, este un efect clar asupra economiilor noastre. Există și un efect clar asupra companiilor care au comerț cu Rusia sau cu Ucraina și aceste companii uh, cred că merită susținerea noastră. Al doilea punct pe care l-ați menționat uh, a fost cel legat de faptul că reformele durează foarte mult timp. Așa este, nu măsurile fiscale sau reformele în general în domeniul fiscal nu pot fi implementate totdeauna foarte repede. Uh, unele reforme necesită mai mult timp, de exemplu când te referi la piața de locuințe sau la un subiect similar, îți vei da seama că până când ajunge să vină de fapt la o formă bună această piață, durează timp. La fel și piața ocupării este în aceeași situație. Iată de ce este important când ne uităm la obiectivele de deficit structural, care se referă de asemenea la îmbunătățirea pe termen lung a bugetelor, trebuie să ținem cont și de reformele pe termen lung și de faptul că reformele într-adevăr trebuie să aibă aibă timp la dispoziție pentru a se pune în aplicare. Ar fi interesant să vedem cum evaluați dumneavoastră six-pack-ul și two-pack-ul și sper ca și Parlamentul să participe la această dezbatere. Ați spus că sunteți îngrijorați și de activitatea noastră în domeniul politicilor fiscale în cadrul Eurogrupului. Nu trebuie să fiți îngrijorat de acest lucru. Eu cred că este foarte important atunci când analizăm puterea sau slăbiciunea zonelor, zonei euro și a țărilor din această zonă, să ne uităm și la aspectele fiscale. Un lucru cheie este că față de media OECD, noi avem taxe prea mari, impozite prea mari în Europa. Există multe inițiative în Franța, în Spania și în Olanda Există inițiative politice tocmai pe acest subiect. Este important însă să discutăm despre urgența de a rezolva această temă, cum se poate face acest lucru, cum nu se poate și dacă presiunea fiscală ar putea să fie translocată pe alte domenii, eventual pe care ar fi acesta și așa mai departe. Dacă aceasta înseamnă că Uniunea Europeană ar trebui să preia politica fiscală în competența sa, nu. E vorba aici tocmai de coordonare a politicilor economice și cred, și poate nu o să fiți de acord cu mine, că în Europa va trebui să vorbim mai mult despre coordonarea politicilor fiscale. De exemplu, evaziunea fiscală și așa mai departe. Eroziunea uh, și, așa, și alte probleme legate de profit și uh, de localizarea profitului, strategia noastră de îmbunătățire a bazelor economice trebuie să abordeze toate aceste aspecte și laturi. Mulțumesc. Mulțumesc acum din partea non-afiliaților, domnul Bernard Monu. Mulțumesc, domnule președinte. Eu îi reprezint pe miniștrii de finanțe, ă, ă, ă, dumneavoastră în calitate de reprezentanță al miniștrilor de finanțe din zona euro, dar aș dori în primul rând să arăt că guvernele statelor membre nu reușesc să pună întrebările cele mai importante. În 92, cu ocazia referendului de la Maastricht, liderii din Franța și din alte state europene au promis că nu va mai exista șomaș și va fi doar prosperitate. Ce se întâmplă acum 20 de ani mai târziu? Uh, conturile sunt uh, la pământ, șomajul uh, este omniprezent, riscul cel mai mare reprezintă recesiunea structurală și nu deflația, așa cum se vehiculează în toate intervențiile politice și mediatice. Competitivitatea e la pământ, finanțele statelor, trezorările sunt goale, goale inclusiv în Franța balanțele comerciale sunt deficitare, cu o singură excepție, Germania. Uh, peste tot uh, se uh, instituie sărăcia, inflația este galopantă, deci este o austeritate draconică pentru cetățenii și fără nici măcar să recunoaște. Pe de altă parte, în sistemele bancare din zona euro, profiturile de la planurile de salvare a băncilor de către state din banii publici, deci băncile și sectorul privat merg foarte bine. Uh, inflația este, uh, contravine intereselor ocupării, uh, mm, sacrificiile pe care le cerem cetățenilor sunt îngrozitoare față de profiturile înregistrate. Având în vedere această situație alarmantă, credeți că acest model ultraliberal al Troicii, care privatizează totul și unifică totul la nivel european, moneda unică, băncile, bugetele și pensiile, Uh, domnule președinte, considerați că este cel mai bun uh, model macroeconomic în interesul uh, cetățenilor. Eu sunt pentru patriotismul economic și mă tem că popoarele revoltate se vor răzvrăti. eu îmi doresc doar să fie o răzvrătire democratică. Um, a lot of the things you said I wouldn't agree, but it would take more than the Aș putea să vă spun că nu sunt de acord cu dumneavoastră, dar în orice caz aș avea nevoie de tot timpul alocat uh, pentru a vă explica de ce. Deci o să mă refer doar la întrebarea dumneavoastră. Voi vorbi despre privatizare, dacă suntem pe care cea bună. Privatizarea nu reprezintă elementul cheie al niciunui program. E o parte din soluție pentru a reduce datoria națională în ceea ce privește așteptările legate de privatizare, ele nu sunt foarte ridicate și, în orice caz, rezultatele, adevărat, nu au fost foarte impresionante. Cu toate acestea, multe țări au un nivel al datoriei insuportabil și privatizarea poate să fie o parte din soluție. Dar, deocamdată, într-adevăr, efectele nu sunt uh, atât de impresionate. În ceea ce privește abordarea troicii, dacă ea este cea potrivită sau nu, uh, această abordare este uh, abordarea Eurogrupului. Troica nu are o, un set de măsuri, o agendă, nu decide singură programele sale. Programele respective sunt negociate cu țările respective și apoi sunt convenite de către miniștrii care fac parte din Eurogrup această idee că Troica ar reprezenta o instanță uh, independentă care ia în mod nedemocratic decizii este eronată. Dacă vreți să criticați Troica, de fapt criticați Eurogrupul pentru că noi luăm deciziile cu privire la programele noastre. Programele noastre sunt foarte bune, ele și-au dovedit eficiența, respectiv au uh, uh evitat uh, ca unele țări să ajungă la faliment Dar niciodată nu există o soluție simplă când o țară se află în această uh, fază, respectiv e pe marginea prăpastiei. Programele și-au dovedit eficacitatea în mai multe state membre și în alte state membre au fost chiar încununate de succes, dar e adevărat, nu uh, uh, aducând rate ale ocupării care să ne convină tuturor, nu, nu uh, având efecte uh, impresionante în întreaga societate, dar în ceea ce privește investițiile, creșterea, uh, și așa mai departe și chiar reducerea șomajului, rezultatele cred că sunt bune. Nu sunt cu toate acestea uh, pe deplin mulțumit. Trebuie să, uh, trebuie să acționăm toate aceste pârghii din mixul de politici, uh, politici în continuare, trebuie să găsim echilibrul perfect și mm, e clar că Uh, criza cu care ne confruntăm uh, are de a face cu datorii, datorii suverane, acordarea prea lesne a creditelor uh, la nivel public și privat. Toate aceste probleme trebuie să fie corectate, dar în timp. Nu avem soluții miracol și trebuie să fim și cinstiți cu noi înșine și cu alegătorii noștri. Mulțumesc! Am avut o primă rundă pentru reprezentanții grupurilor politice. Acum au cuvântul eurodeputații. Din păcate nu prea mai avem timp la dispoziție, deci o să schimbăm modul de a proceda, deci o să uh, facem grupuri de trei uh, întrebări, două minute pe întrebare, deci vă rog foarte mult să nu vă depășiți timpul alocat pentru a putea termina acest schimb de vedere la 10 și jumătate. Chiar și președintele ale obligații în altă parte. Deci acum îi dau cuvântul lui Pablo Tartua Piderdegald, Pervaș de Verez și uh, doamna Hübner. Hier gewohnt, Äh, domnule președinte, suntem obișnuiți să existe o disciplină foarte puternică la aceste audieri și dacă continuăm așa, cum ați făcut dumneavoastră, Până acum, atunci ceilalți membri ai acestei comisii nu vor putea să aibă timp să-și pună întrebările și să primească un răspuns. Trebuie să fiți mai disciplinat încă de la început, domnule președinte. Așa suntem obișnuiți. We have been, uh, not disciplined for... Uh, am pierdut câteva secunde. Am, am fost nedisciplinați, dar îmi dau seama că uh, lista de 17 vorbitori pentru o jumătate de oră e prea mare, trebuie să uh, rezolvăm problema și trebuie să ne asigurăm că primește toată lumea cuvântul. Îmi cer uh, scuze numele echipei Econ, dar uh, uh, problema nu are de-a face cu modul în care am gestionat eu ședința, ci cu lista prea lungă. Domnul Zalba are cuvântul acum. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru aceste um, uh, explicații. Sunt de acord cu dumneavoastră că economiile uh, europene sunt foarte fragile și trebuie să ne asigurăm că uh, depășim această frază, fra, uh, fază de, fragil, de, de fragilitate. Ați vorbit uh, despre acest uh, mix, acest uh, amestec de politici. E foarte important mai ales în anumite state membre. Sunt de acord că trebuie să existe și flexibilitate, o doză de flexibilitate pe aici, pe acolo și sunt de acord și cu faptul că considerați că reformele structurale sunt foarte importante. Dar aș dori să vă întreb ceva. Dacă reformele acestea puse în aplicare de state membre eșuează. Care considerați că va fi responsabilitatea Băncii Centrale Europene? Ea, va, ea ar trebui să rezolve problemele Europei sau să stimuleze creșterea? E foarte important să nu uităm faptul că Mario Draghi nu consideră că aceste măsuri uh, Uh, vor fi cu adevărat puse în aplicare. Deci aș dori să vă întreb, dacă ați fi uh, președinte al BCE, ați uh, fi validat tot ce s-a făcut până acum, iar în, leg- în legătură cu proiectele pe viitor, aș dori să știu care sunt așteptările dumneavoastră în legătură cu aceste planuri de investiții anunțate de către președintele um, Comisiei, noul președinte al Comisiei Europene. Aș dori să vă întreb Uh, dacă considerați că moneda euro e prea puternică și dacă acest fenomen are un impact asupra uh, fragilității sau are ca și consecințe fragilitatea economiei europene. Mulțumesc, Pervanș. Mulțumesc, domnule președinte al Eurogrupului. V-ați referit deja la discursul lui Mario Draghi, președintele Băncii Centrale Europene. În acest discurs există un aspect foarte uh, interesant. Mult timp uh, ne-am mirat că BCE-ul se ocupă de salarii, ori acum discursul acesta începe printr-o pledoarie pentru a uh, combate șomajul, o preocupare majoră inclusiv în zona euro și uh, nu e niciun dubiu de interpretare. Uh, Uh, da, într-adevăr, avem uh, foaia de parcurs și apoi răspunderea colectivă. În foaia de parcurs, uh, datele economice Uh, care servesc de bază pentru manualul de creștere și pentru recomandările specifice. Deci această, aceste măsuri sunt foarte importante, inclusiv pentru a stabili uh, pragul structural anual pe fiecare stat membru. Condițiile însă s-au schimbat foarte mult. Constatăm că inflația a scăzut uh, masiv, care, fenomen care nu a fost anticipat, șomajul este foarte ridicat și, um, de asemenea, creșterea este inferioară previziunilor. Ă, mă întreb dacă continuăm, vom continua să nu privim ă, lucrurile în ă, față sau considerați că tot acest fenomen e, are legătură cu flexibilitatea necesară pentru a face față acestei, acestei situații. Danuta Hubner acum. Mulțumesc, domnule președinte un comentariu succint și două întrebări. Comentariul acum. Dacă ne uităm la riscurile de deflațiune din ultimii ani, se pare că nu sunt doar fenomene naționale, ci că uh, riscul de deflațiune devine, uh, devine un uh, fenomen sau provocare care afectează întreaga zonă euro. Ceea ce înseamnă că contracararea Uh, deflațiunii de către guvernele uh, naționale uh, depășește capacitatea lor, pentru că e nevoie de un fenomen european și e nevoie de politici europene macronaționale. Întrebările acum. Unii experți au susținut recent că deflațiunea la nivelul de în zona euro Uh, de fapt, uh, e compatibilă cu uh, pactul fiscal și cu pactul de creștere și de ocupare. Sunteți de acord cu acest principiu? Mie îmi place flexibilitatea din raționamentul dumneavoastră, dar considerați că această flexibilitate e rezervată statelor membre? Și apoi, în legătură cu zona euro și cu structura instituțiilor din zona euro. Aș dori să știu dacă coordonarea uh, reacțiilor uh, naționale la recomandările specifice uh, pe țară. Aș dori să știu dacă această coordonare este suficientă în contextul actual. Sau credeți că e nevoie de un nou cadru instituțional la nivelul zonei euro, deci o coordonare a politicilor macro? Uh, v-ați gândit cumva să, să creați un nou cadru instituțional în care să includeți și alte instituții europene sau mergem într-o altă direcție? Îmi cer scuze că n-am fost prea clară. Thank you. I'll try and uh, react. Mulțumesc. O să încerc să reacționez la întrebările adresate. Domnule Zalba Biedegan, mulțumesc pentru întrebări. Într-adevăr, în ce privește criticile care pot fi uh, adresate, uh, ele sunt justificate, mă refer la uh, agenda de reforme pentru anumite state membre. Unele țări au făcut mai mult, altele însă mult mai puțin decât ar fi trebuit. Guvernele din Italia, dar și din Franța au fost destul de ambițioase când vine vorba de reforme, iar noile, noul guvern de la Paris a reiterat această ambiție de reformă. Cred că e ocazie de a fi optimiști. Însă problemele structurale, încă o dată, sunt treaba statelor membre. Domnul Draghi spune că nu de speranțe. Nu cred că este adevărat. Doar Draghi spune nu așteptați totul de la politica aceasta, uh, faceți ce puteți uh, cu fiscalitatea fără a renunța la uh, pact, coordonați-vă, coordonați-vă când vine vorba de normele fiscale și așa mai departe. Eu sunt de acord cu toate aceste aspecte. Încă o dată, trebuie să existe o combinație de politici monetare, bugetare și fiscale. Ce primește planul de investiții al domnului Juncker, sunt sigur că Comisia cea nouă va veni cu propuneri cât se poate de concrete în curând. Vom vedea și, și vor vedea în ce măsură fondurile europene trebuie să fie folosite, cum să fie folosite. Asta va face, face parte din, plana, din plan, iar uh, instituțiile financiare la dispoziția noastră, cum ar fi BEI, uh, nu așa, vor fi și ele puse la contribuție. A, bineînțeles, a pune pe masă tot ce putem pentru a consolida, pentru a face posibil acest uh, plan de investiții. În ceea ce privește ce s-a întâmplat în ultima săptămână și jumătate, două săptămâni, eu cred că această consolidare a monedei euro nu are un impact vizibil asupra exporturilor, asupra competitivității. De fapt, moneda acum este mai puțin puternică, ceea ce e o veste bună. Doamna Beres a pus o întrebare legată de faptul că am fi cumva orbi sau orbiți și nu vedem realitatea. Eu nu cred asta. Eu cred că acum șase luni uh, eram optimiști ce privește relansarea. Astăzi însă există mai mult scepticism pentru mai multe, stă, mai multe țări. Acum, marea provocare este să nu stagnăm, să ieșim din, din, din stagnare. Este nevoie, deci, de politici, de politici hotărâte. Politica monetară, așa cum a fost pachetul din iunie care a fost pus în discuție, dar el nu este încă implementat pe deplin. De asemenea, sporirea flexibilității, da, dar nu fără condiții. Să nu credem că flexibilitatea este cuvântul magic care face să dispare toate problemele. În general însă sunt de acord cu interpretarea dumneavoastră. Doamna Hübner, dumneavoastră ați vorbit despre riscurile deflaționare în zona euro. Aveți dreptate. A devenit o problemă și este o răspundere care revine întregii zone euro. Eu nu m-aș teme de deflație neapărat cât de o inflație scăzută, foarte scăzută pe termen lung. Încă o dată, asta ține uh, de răspunderea um, comună a politicienilor și a bancherilor centrali din zona euro. Cât privește ultima întrebare a dumneavoastră, proiectul de buget, îl vom discuta în noiembrie și dacă inflația este foarte scăzută, poate că vom face ceva sau nu. Mi este greu să mă pronunț acum, însă vom vedea în ce măsură ne vom îndepărta mult sau nu de estimările preliminare ale Comisiei și condițiile pe care aceasta le-a expus. Nu știu dacă o inflație scăzută poate să ne ducă la o modificare în consecința bugetului. Rămâne de văzut. Vom discuta asta în noiembrie la Eurogrup. Mulțumesc. Domnul Fernandez. Bună ziua. Și Bine ați venit, domnule președinte al Eurogrup. Îmi pare bine eh, că am auzit aici prezentarea dumneavoastră, însă se pare că semestrul european nu este încununat de succes. Ce se întâmplă? Semestrul actual este foarte ambițios când vine vorba de planul sau planurile naționale. Este vorba de evaluarea excedentelor bugetare ale statelor. Adică, în cadrul uh, Uniunii Monetare de care vorbim, uh, statele membre sunt interconectate. Cred că impactul global nu a fost încă corect evaluat. Și atunci uh, nu s-a spus nimic despre consecințele asupra țărilor creditoare. Așadar, după părerea mea, acest uh, semestru nu prea este într-adevăr uh, unul, uh, una de succes, în sensul că vedem cât de mult lipsesc reformele structurale. Se vorbește despre desăvârșirea pieței unice și de alte lucruri, dar mai puțin de îmbunătățirea situației actuale și de contextul global de care avem parte astăzi. Iar delegarea de puteri în acest context de la țări către uh, autoritatea europeană poate să fie uh, evocată, însă asta înseamnă o pierdere a unor prerogative ale cetățenilor de suveranitate pe plan național. Cred că trebuie să ne întoarcem la situația de suveranitate. Credeți oare că reformele naționale pot să fie răspunsul unic la ieșirea din criză sau, din potrivă, o, acționarea pârghiei monetare ne va ajuta oare să ajungem și la creștere? Eu cred că răspunsurile sunt nu la aceste întrebări. O politică europeană bugetară pentru creștere, asta ar fi o soluție și apoi uh, Uh, țările care mai multă marjă de manevră să poată să facă ceva. În orice caz, credeți că Eurogrupul merită să fie o structură permanentă sau nu? Așa, ca să evităm birocrația. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă fac un compliment, domnule Dijsselbloem, pentru că felul în care ați reușit să vă, reprezenta, să vă apărați deciziile pe care le-ați luat aici a fost remarcabil. Am o întrebare. Cum credeți că va evolua politica monetară pe viitor? Puteți să ne spuneți că băncile centrale independente vor face așa ceva, dar domnul Draghi chiar nu ne-a spus nimic nou. A spus că în politica monetară ne aflăm pe un câmp cam alunecos, dar avem instrumente suficiente și, pe de altă parte, el a vorbit despre programul domnului Juncker și a spus că, în legătură cu coordonarea Eurogrupului, Uh, are câte ceva de spus și despre reformele statelor membre, dar de fapt n-am aflat nimic nou. Există însă o mișcare în SUA prin care politica monetară s-ar putea să o ia în altă direcție. Aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră. A doua întrebare. Lituania va deveni a 19-lea membru al zonei euro. Mai avem șapte state cu excepție cu situații de excepție în care există reguli speciale, mai ales Suedia mă preocupă foarte tare pentru că ei îndeplinesc condițiile deja de mult. Vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră calendarul aderărilor la zona euro pe viitor și a treia întrebare se referă la coordonarea fiscală, răspuns pe care l-ați dat chiar dumneavoastră. Vreau să vă știu, să vă întreb în calitate de șef al Eurogrupului și în același timp ministrul de finanțe olandez, sunteți gata să vorbiți despre pachetul Irish Dutch, așa numitul Sandwich Irish Dutch în în ceea ce privește evitările fiscale, pentru faptul că nu se taxează, nu se impozitează taxele de licență și în același timp se subimpozitează profitul și de aceea cele 10 cele mai mari concerne de internet și-au creat un sediu în Dublin și în jurul acestuia și au licență din Olanda și deci astfel au pierd, ați pierd, am pierdut foarte multe impozite de la venituri fiscale de la acestea. Vă gândiți la o schimbare în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Paie. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, am vorbit mult despre investițiile publice care lipsesc în uh, Europa. Într-adevăr, nu avem un program precis, nu avem un program cadențat în timp. Ce să facem să sprijinim investițiile? Vreau să vă întreb, uh, e vorba de un aspect tehnic, contabilizarea investițiilor. Veți interveni oare, deoarece administrația publică, modul în care se cotabilizează investițiile astăzi la noi nu ne permit să calculăm așa cum trebuie, nici pe plan național, nici pe plan regional, nici pe plan uh, local, pentru că, de exemplu, economiile uh, din exercițiile precedente nu sunt uh, contabilizate, care ar putea să fie apoi preluate la investiții. În Belgia avem niște procentaje care nu ne permit asta, însă avem o nouă normă care a intrat în vigoare recent și astfel autoritățile locale sunt descurajate să, investi, să investească prin această normă în condițiile în care ele trebuie să o facă. Astăzi nu se mai face diferența între îndatorirea pentru investiții, îndatorarea, și o altă îndatorare necontrolată și consider că dacă luăm norma SEC, nu este o idee bună, pentru că asta nu se poate aplica ca atare unei, unei structuri um, uh, publice. Deci pot să existe investiții foarte rentabile care să fie puse la punct și să aducă multe uh, câștiguri pe plan local, ele nu mai pot să fie puse la bătaie, deoarece, conform acestei nouă norme, asta înseamnă o îndatorare. Mi se pare aberant. Apoi, ce credeți dumneavoastră? Când vine vorba de creștere și ocupare, aceste investiții publice ar trebui să fie niște active patrimoniale și nu datorii. Și apoi, ce considerați uh, că uh, ar trebui să se facă cu programele FSE, de exemplu, ele să fie excluse, excluse din pactul bugetar. Pentru că domnul Draghi, dacă am înțeles eu bine, spune trebuie să respectăm pactul de stabilitate. Dar tot Juncker ne spune că trebuie să facem investiții publice. Dar cum să punem pe picioare un plan de investiții publice mare, mari dacă nu uh, ne gândim încă o dată cum catalogăm, clasificăm aceste investiții uh, publice? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnule, domnul Fernandez Alvarez a vorbit despre modul sau măsura în care reformele naționale ar fi soluția. La ieșirea din criză și reluarea creșterii, nu credem că numai reformele naționale pot să facă asta. Trebuie să avem politică fiscală, politică bugetară, monetară mai cu seamă. Și cred că politica monetară în speță a fost uh, uh, dezvoltată, extinse în, în uh, direcții diferite, chiar inedite, instrumente inovatoare au fost puse la punct și îndreptate în zone care nu fuseseră explorate înainte. Pe de altă parte, pot să vă spun că sunt de acord cu Mario Draghi și anume că nu totul poate să fie făcut numai cu politică monetară, pentru că avem o serie de riscuri care nu pot fi ignorate. Deci, da, încă o dată, o combinație între reformele naționale, răspunderea națională și măsurile monetare de la Eurogrup pentru zona euro, plus o politică inteligentă fiscală care să permită creșterea și aici cu flexibilitate, dar cu condiții. Toate aceste lucruri vor trebui discutate cu noua comisie. Comisia și-a propus să facă investiții mari, la cel mai înalt nivel, absolut esențiale pentru lansarea economică. Întrebarea dumneavoastră este aceea legată de structura permanentă sau nu a Eurogropului. Uh, se discută acest lucru și s-a discutat aici și nu neapărat uh, de posturi, ci de relansarea zonei euro, de cât de ambițioși suntem și în măsură statele membre își doresc să transfere anumite prerogative către Bruxelles. Iar după această discuție de-abia atunci putem să ne punem întrebarea dacă instituția sau instituțiile noastre rămân în picioare sau nu. Eu nu cred că trebuie să fim o structură permanentă cu foarte mult staff neapărat. Însă trebuie să discutăm uh, din altă perspectivă, anume ce rol ar avea această structură și cum s-ar împărți uh, răspunderile între nivelul național și nivelul european. Eu cred că așa trebuie să o luăm pe rând, cu discuții, întâi conținut, misiune, răspunderi și apoi, uh, eventual, ideea de a crea noi instituții, noi structuri. Eu așa aș zice. Am răspuns domnului Lanes uh, cât privește politica monetară și noile direcții. V-am spus, mi se pare că am fost destul de inovatori deja, iar cât privește țările care doresc să intre în zona euro, Știți bine că deja avem noi intrați, mai multe state membre, chiar în perioada în care era întoi criza euro, iar țările au dovedit că uh, a intra în zona euro este un gaj de stabilitate economică, financiară. S-a dovedit asta și vreau să salut statele baltice pentru că și-au demonstrat această convingere și că au încredere în stabilitatea viitoare a zonei euro pentru că ele participă la aceasta și mă aștept ca zona euro să se extindă și în anii viitori. În orice caz, salut eforturile făcute în ceea ce privește evaziunea fiscală, un subiect preferat. Vreau să vă spun că s-au făcut o serie, s-au făcut o serie de pași, s-au luat o serie de măsuri în domeniile menționate. De ce multe companii internaționale se instalează în țara mea? Din, principa, din pricina unor uh, tratate fiscale. Acum încercăm să umblăm la ele și să vedem în ce măsură le conțin uh, posibilități de evaziune fiscală pentru aceste companii. Deci le schimbăm, le modificăm aceste acorduri, aceste tratate fiscale, pentru a nu mai permite asta. Suntem convinși de cât de gravă e situația, cât de importantă și facem ceva. Apoi, uh, ultimul vorbitor a vorbit despre faptul că guvernele locale trebuie să aibă ocazia să investească, într-adevăr, și trebuie să se financeze Uh, uh, într-un mod corespunzător pe plan local, dar cred că în pactul nostru se spune pe bună dreptate că trebuie să luăm în calcul și datoriile înregistrate pe plan local și regional, nu numai cele naționale, asta pentru a nu primejdi pe termen lung uh, stabilitatea financiară. Mulțumesc. Domnul Hais urmează. Mulțumesc, domnule președinte, și eu îl salut pe domnul Dijsselbloem. Și vreau să vă spun că această comisie este nouă pentru mine, dar eu uh, îl cunosc pe domnul Dijsselbloem în alte, din alte funcțiuni. Știu că va fi un bun și eficace președinte. S-au vorbit S-a vorbit mult despre țările care au făcut mari sacrificii, cum ar fi Portugalia, Cipru, Grecia și apoi de faptul că anumite țări, cum ar fi Irlanda, s-au întors pe piețe financiare și este o veste bună. Însă, că în ceea ce privește fondurile FMI din cadrul Troica, S-a sugerat, având în vedere experiențele din trecut ale Ungariei și Letoniei, ar trebui să se plătească mai repede datoriile către femei. Pe de altă parte, avem cerințele zonei euro care trebuie respectate. Știu că nu s-a discutat asta formal. Vreau să vă întreb ce credeți despre acest lucru. N-ar fi mai logic ca țările care au intrat în aceste programe și doresc să plătească anticipat și să beneficieze de dobânzi mai mici, să poată să o facă. Și cum va reacționa Eurogrupul la aceste cereri atunci când ele vor fi formulate? Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnului președinte al Eurogrupului. Alegerile din Olanda au fost într-adevăr despre regulile fiscale, mm, suntem membri din, acest, uh, din același partid și țara noastră a propus să avem o normă nu numai pentru deficit, ci și pentru șomaj, pentru că vrem să avem o politică fiscală credibilă și în același timp și flexibilă și încercăm de aceea să avem o altă, o abordare comună în această problemă. Acum să revenim la ceea ce ați discutat noastră cu Udo Bulman. Ați spus că vreți să combinați flexibilitatea și credibilitate. Reformele, investițiile publice pot să necesite mai mult timp pentru ca să poate să aibă un efect asupra deficitului fiscal. Eu vreau doar să vă rog să fiți puțin mai specific pe această temă. Dacă aveți o procedură formală, puteți să ne spuneți care sunt inițiativele pe care vreți să le luați pentru a putea să implicați flexibilitatea în pact și pentru a putea combina flexibilitatea și credibilitatea în același timp. Mulțumesc. Ultima întrebare acum, vă rog, domnul Murzan. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Mureșan, îmi cer scuze. Așadar, este pentru prima dată că avem șansa să schimbăm uh, opinii cu dumneavoastră. Ați spus că răspunsul la situația economică actuală nu poate să vină din partea BCE, ci trebuie să facă parte dintr-un mix politic mai larg. Sunt de acord cu dumneavoastră și cred că aveți dreptate și când spuneți că BCE-ul și BCE-ul singur decidă când și cum va face mai multe. Iată de ce întrebările mele către dumneavoastră sunt legate de consecințele asupra economiei reale a unei intervenții posibile a BCE. Credeți că BCE-ul uh, care ar face mai mult eventual în uh, ceea ce privește quantitative easing-ul, ar putea să împrumute mai mult băncilor și, de exemplu, mai mult și IMM-urilor, ar putea să aducă mai multe investiții din partea sectorului privat și mai multe cheltuială, mai mult consum din partea oamenilor. Credeți că reformele structurale sunt o precondiție pentru intervenția BCE în general și considerați că intervenția BCE este ceva care reduce uh, imboldul la reforme structurale? Și ultima mea întrebare este dacă BCE-ul ar decide să intervină, considerați că există uh, riscul să crească prețurile la, la bunuri? Mulțumesc. Domnule președinte. Mulțumesc că vă urez uh, foarte mult succes oricum și dumneavoastră în uh, poziția pe care o să o ocupați, uh, domnul, colegului meu mă adresez. Ați întrebat în legătură cu faptul că Irlanda consideră să re plătească împrumuturile, ceea ce ar duce la un beneficiu foarte clar. Ministrul irlandez m-a abordat și pe mine și a, a discutat și cu alte instituții implicate că se gândește la această posibilitate și la reuniunea noastră din septembrie, poate într-o săptămână chiar, vom putea să discutăm despre acest subiect. Pe baza unei cereri din partea Irlandei. Însă sunt destul de precaut despre la cum voi formula acest lucru. Va trebui să se facă mai întâi o cerere pentru astfel de posibilitate și atât în Eurogrup cât și în Ecofin va trebui să se discute și să se aprobe nu se vor începe replățile pe împrumuturile FMI decât um, la început și după aceea se va trece la rambursarea altor uh, credite. O să vorbim săptămâna viitoare la reuniunea Eurogrupului despre aceasta. Domnul Tang, vă cunosc uh, foarte bine, am fost colegi în Parlamentul olandez înainte și m-ați rugat să fiu mai specific mai, cu privire la flexibilitatea și legătura flexibilității cu reformele. În procedurile acestui pact, trebuie să existe două laturi, partea preventivă și partea coercitivă și cred că trebuie să înțelegem unde să intervină flexibilitatea în această um, structură. Există o posibilitate, în cazul unor circunstanțe specifice, să există mai mult timp la dispoziția țărilor pentru a-și restabili obiectivele. Trebuie însă să fim clari în momentul în care se acordă aceste, acest timp suplimentar, că timpul nu este uh, pierdut, ci este folosit foarte bine. Și Comisia ar putea să pună în aplicare mai multe reforme care să fie puse pe agenda. Haideți să nu pierdem însă timpul suplimentar dacă este dat la dispoziție. Pe de altă parte însă avem partea cealaltă, un indicator mai complicat al uh, deficitului uh, structural dar aceasta ar putea să fie și parte din discuțiile pe care le avem în legătură cu evaluarea Tupacului și six-pack-ului. Este vorba de uh, MTO fiind de obiectivul de la mijlocul perioadei care ne ajută să ne stabilim obiectivul de la final. Mai mult actori vor avea dificultăți să și uh, include reformele în uh, bugete și deci va trebui să ținem cont de faptul acesta de element timp care joacă un rol important în reforme. Când calculăm obiectivele pe uh, termen mediu, ar trebui să vedem care sunt reformele structurale care sunt necesare în acea țară pentru a putea stabili obiectivele la jumătatea perioadei și când stabilim aceste obiective trebuie să ținem cont de uh, ele. Trebuie să facem însă distinția foarte clar între brațul coercitiv și brațul uh, preventiv. Dezbaterea despre obiectivele uh, intermediare va deveni din ce în ce mai importantă oricum. Domnule Mureșan, ați spus că răspunsul nu vine numai de la BCE. Am spus că BCE-ul are un rol important uh, de jucat și cred că este și cazul. Ați vorbit despre consecințele unei uh, relaxări cantitative. Cred că acestea trebuie să fie să se întâmple prin uh, canalele de finanțare, deci este, trebuie să mai așteptăm să vedem mai întâi efectele unor alte programe și după aceea vom vedea ce se întâmplă. Cred că dacă facem alte de- luăm alte decizii, vom strica uh, economiei. Deci trebuie să vedem ce facem atunci când depindem prea mult de politica monetară, pentru că există foarte multe riscuri care ar putea veni din această direcție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Dijsselbloem, mulțumesc tuturor. Cred că a fost o discuție foarte interesantă și cred că am făcut uh, progrese să înțelegem mai bine flexibilitatea, să avem dezbateri suplimentare și pe această temă următoarea reuniune va fi pe 27 23 septembrie. Ne vedem la următoarea noastră reuniune. Această reuniune este închisă.